Dear colleagues, it is uh, time. Dragi colegi, cred că putem reîncepe reuniunea noastră. În primul rând, permiteți-mi să-i spun bun venit comisarului Carmen Uvela la reuniunea comisiei noastre și aș dori să încep cât mai repede dezbaterea pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Domnul comisar, la ora 17 trebuie să plece. I-am, l-am invitat să participe la această întâlnire și pentru că trebuie să discutăm cu dumnealui teme legate de politica Uniunii Europeană privind uh, biodiversitatea. Ca de obicei, vom avea o prezentare introductivă din partea comisarului, după care vom avea o primă rundă de întrebări din partea coordonatorilor și uh, răspunsuri din partea comisarului, după care vom trece la o a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Și dau cuvântul acum comisarului pentru discursul introductiv. Îți mulțumesc foarte mult, Giovanni, domnule președinte, stimați membri. În primul rând, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat să revin la comisia dumneavoastră pentru a vă prezenta rezultatele raportului Starea Naturii în Uniunea Europeană, un raport pe care Comisia Europeană l-a prezentat în urmă cu câteva săptămâni. Acest uh, raport reprezintă o importantă contribuție la legislația privind starea de sănătate a naturii, aș dori să vă spun și câteva cuvinte despre strategia privind biodiversitatea. După discuții foarte bune purtate cu miniștrii de resort la Consiliul de Resort din mai, cred că această reuniune de astăzi este o ocazie foarte bună pentru mine pentru a afla care sunt părerile dumneavoastră față de această temă. O să încep cu raportul privind starea naturii, un lucru de care cred că ar trebui să fim uh, mândri, pentru că acest raport reprezintă cea mai mare colectare de date în Uniunea Europeană privind habitate și specii naturale. Acest lucru a fost posibil datorită unei rodnice colaborări între statele membre și instituțiile europene. În special, aș dori să insist asupra muncii importante a Agenției Europene de Mediu, pentru colectarea și analizarea acestui volum mare de informații. Ce ne spun însă aceste informații și care sunt concluziile pe care le putem trage? Europenii au uh, influențat uh, peisajul și au influențat și destinul naturii timp de multe sec- secole, însă în ultimul secol uh, în mod special, aceste modificări s-au accelerat, agricultura s-a intensificat, uh, au avut loc uh, dezvoltări de infrastructură și expansiune urbană, care împreună cu poluarea au afectat uh, puternic natura noastră. Punctul de plecare pentru legislația noastră privind natura a fost de a pune, de a opri declinul naturii și de a reface habitatele naturale acolo unde a fost posibil, astfel încât să putem supraviețui atât noi cât și natura pe termen lung, natura de care depindem atât de mult. Este o, este o, o sarcină dificilă Însă, cred că trebuie să facem fața acestei provocări. Natura nu răspunde întotdeauna rapid uh, în urma măsurilor luate de noi. Veștile bune sunt reprezentate de faptul că punerea în aplicare a directivelor uh, pentru natură începe să dea roade. De exemplu, uh, specii, mai multe specii se răspândesc tot mai mult uh, prin Europa, anumite populații de păsări și revin uh, de asemenea. Rețeaua Natura 2000 a siturilor protejate, coloana vertebrală a legislației noastre, a fost examinată și ea în raportul nostru și ne-am întrebat cât de eficientă este această rețea. Avem și din acest punct de vedere vești bune. Am uh, ajuns la concluzia că această rețea a avut un efect important de stabilizare asupra tendințelor care se înregistrează în habitatele și asupra speciilor care se află într-o stare uh, nefavorabilă. lucru care afectează în mod pozitiv și populația de păsări care trăiesc în zonele respective. Din păcate, încă suntem departe de starea ideală. Pierdem în continuare biodiversitate și un număr important de specii și de habitate naturale se află în declin. Este adevărat că investițiile în natură, acolo unde au fost făcute, încep să arate că au meritat să fie făcute, de exemplu, populațiile și speciile habitat, din habitatele respective sunt în creștere și din punctul de vedere al serviciilor oferite de societatea de ecosistemele respective. Din, din păcate, prog- progresul înregistrat nu este suficient pentru a ne permite să atingem obiectivele pe care ni le-am stabilit în strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea. Care sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă natura? În ceea ce privește elementele terestre, efectele agriculturii sunt cele mai importante. În mediul uh, maritim, folosirea resurselor maritime și poluarea au cel mai mare impact. Aceste rezultate nu sunt uh, surprinzătoare, însă cred că ar trebui să reflectăm mai mult uh, la uh, soluțiile, găsirea soluțiilor uh, corecte pentru a răspunde problemelor care există în continuare. Trebuie să ne gândim mai bine la cum putem folosi fondurile europene, care oferă oportunități largi pentru sprijinirea gestionării și uh, restaurării uh, rețelei Natura 2000, dar care nu au fost folosite până acum la potențialul lor maxim statele membre au întârziat și din punctul de vedere al punerii în aplicare a legislației privind natura din Uniunea Europeană. La mai mult de 20 de ani după adoptarea directivei prin, pentru habitate, multe situri Natura 2000 nu au încă obiective clare de conservare sau măsuri de protecție. Suntem încă foarte departe de a completa mm, mm, zonele de protecție uh, marină și cunosc acest lucru în calitatea mea de comisar de resort și pentru afacerile maritime și pentru pescuit. Este evident că avem nevoie de eforturi suplimentare și eventual de noi soluții și ajung astfel la Nature Fitness Check, verificarea stării de sănătate a naturii. Aș dori să subliniez faptul că atât primul vicepreședinte Timmermans, cât uh, a, atât dumnealui împreună cu mine, am subliniat că nu dorim să ne reducem nivelul de ambiție în uh, domeniul legislației privind natura. Și este o opinie împărtășită și de mulți miniștri uh, cu ocazia Consiliului informal, informal care a avut loc în luna mai. Înțeleg că Exercițiul uh, refit este unul uh, delicat și mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat de curând care sunt intențiile Comisiei Europene legate de directivele privind păsările și habitatele. Ce vă pot spune este că trebuie să încheiem consultarea publică și exercițiul de evaluare a situației înainte de a demara dezbaterea despre măsurile viitoare. Această temă este mult prea importantă pentru a ne grăbi în, fără a înțelege care sunt problemele principale. Ce vă pot spune de pe acum este că foarte multe părți uh, interesate s-au angajat în acest proces de consultare. Nu este vorba doar de, ONG-uri, dar și organizații prin, uh, care reprezintă interesele uh, pescarilor, agricultorilor și așa mai departe. Sunt încrezător drept urmare că analiza noastră ne va permite să găsim cele mai adecvate și mai eficiente răspunsuri la aceste probleme. Vă pot spune că până acum colegii din statele membre uh, sprijină abordarea pe care am ales-o eu și serviciile uh, mele și sper că mă voi putea baza și pe sprijinul dumneavoastră. Procesul de consultare publică va fi încheiat pe data de 24 iulie. Am primit deja răspunsuri din partea mai mult de 200.000 de oameni. Cred că este cea mai mare participare înregistrată vreodată la un proces de consultare al Comisiei Europene. Vom prezenta rezultate preliminare la sfârșitul lunii octombrie, cu ocazia unei conferințe organizate la Bruxelles, la care uh, vă invit să participați cu toții după care vom uh, prezenta rezultatele acestei, acestui exercițiu la începutul anului 2016. Are loc și o revizuire la jumătatea uh, termenului a strategiei privind uh, biodiversitatea. Această revizuire va analiza care sunt uh, progresele înregistrate, va identifica deficitele din punctul de vedere al implementării pentru a informa factorii decizionali asupra domeniilor unde trebuie să fie depuse eforturi mai uh, mari, astfel încât angajamentele privind biodiversitatea până în anul 2020 să fie atinse. Acest exercițiu va funcționa și ca o bază de reflexie pentru revizuirea și reformele viitoare, de exemplu, a politicii agricole comune sau a cadrului financiar multianual. Rezultatul, rezultatele acestor, acestui uh, proces de reevaluare vor influența și uh, acțiunile europene din punctul de vedere al adoptării obiectivelor uh, de dezvoltare durabilă. Aș dori să mergem mai departe decât înregistrarea obiectivelor atinse sau celor neatinse. Acest uh, raport ar dori, ar trebui să ofere uh, informații concrete despre costurile neatingerii acestor obiective. Va insista asupra importanței biodiversității și a ecosistemelor, uh, calitatea lor de capital natural real, uh, investi- capital în care va trebui să investim uh, în mod uh, urgent. După cum am discutat de curând pe parcursul săptămânii verzi, este clar că, este clar că trebuie că deja s-au înregistrat progrese importante, însă nu suficient de multe pentru a ne atinge obiectivele pentru anul 2020. Vom avea nevoie de eforturi mai mari din punctul de vedere al integrării biodiversității în politicile sectoriale și din punctul de vedere al implementării, astfel, în, uh, astfel încât adevărată valoare a biodiversității să fie înțeleasă și nu depreciată, așa cum s-a întâmplat atât de des în ultima perioadă. Înțeleg că și Parlamentul European intenționează să redacteze un raport din proprie inițiativă și salut aceste intenții pentru că avem nevoie de un nou imbold pentru a putea atinge obiectivele 2020. Doar dacă vom uh, pune la oaltă cele trei dimensiuni ale dezvoltării durabile, și anume cea economică, socială și de mediu, vom reuși să ajungem la Europa sănătoasă și de succes, care va oferi un viitor uh, sigur uh, tuturor cetățenilor uh, noștri. Cred că cu toții trebuie să încercăm să înțelegem mai bine biodiversitatea și ecosistemele și importanța lor ca bază pentru sănătatea uh, și bunăstarea noastră. Tocmai aceasta a fost uh, tema săptămânii verzi din organizate în acest an și este o temă care se află în continuare în uh, centrul agendei, agendei noastre de creștere economică și de, creș- și de creare de noi locuri de muncă. În fine, eu vin dintr-o insulă de dimensiuni mici și înțeleg cât de importante sunt uh, resursele uh, limitate și, cât, și că acestea trebuie să fie gestionate cât mai bine pentru bunăstarea generațiilor uh, viitoare. În acest context, principiul precauționar mi se pare a fi unul deosebit de important. Este mult mai bine să evităm daunele în acest moment decât să le reparăm mai târziu cu costuri mult mai, costuri mult mai mari economia noastră, creșterea economică și locurile de muncă vor fi mult mai uh, durabile dacă vom respecta natura. Drept urmare, susțin în continuare un cadru legislativ puternic al Uniunii Europene privind protejarea naturii. Împreună, acum trebuie să facem mai multe lucruri, să îmbunătățim implementarea, să sporim investițiile în natură și să gestionăm rețeaua Natura 2000 mult mai bine. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare părerile și comentariile dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnule Vela. Și putem începe cu prima rundă de întrebări. Încep cu reprezentantul PP-ului, domnul Ivo Belet. Vă aduc aminte că nu avem foarte mult timp la dispoziție și vă rog să vă limitați intervențiile la două minute. Ivo. Very, very short. Uh, Commissioner, welcome uh, in our... Bun venit, domnule comisar, în comisia noastră. N-am să mai refer la strategia pentru biodiversitate, pe marginea care am căzut de acord cu țintele pentru 2030-2050. Sigur, acesta este parcursul pe care trebuie să-l urmăm în încercarea de a pune capăt deteriorării ecosistemelor noastre. Am, avem această broșură, Situația Naturii în Uniunea Europeană și am citit-o cu interes. Am citit despre videre, despre speciile de păsări care s-au refăcut, însă există și multe cifre care ne îngrijorează Vorbiți de nevoie de a investi în natură, suntem cu toții de acord că aceasta este o prioritate. În același timp, știm că va trebui să armonizăm evoluțiile pe plan natural și socioeconomic. E nevoie de, infra- de investiții în infrastructură, nu doar drumuri, cât și rețele feroviare Salutăm, desigur, această consultație publică la care v-ați referit și înțeleg că nu ne puteți oferi multe detalii acum, dar vă interesează foarte mult rezultatul, evident. Veți face noi propuneri în ceea ce privește cele două directive cele mai importante și veți opera o modificare generală sau o să vă concentrați pe anumite articole, ținând cont de faptul că două ținte importante pentru 2020-2050 au fost deja convenite. Vorbeați de acei factori interesați, vânători, agricultori în principal, care încearcă o alianță cu activiștii de mediu. Suntem convinși că, de fapt, nu sunt dușmani, ci aliați natural. Însă întrebarea este cum veți aborda posibilă modificare a directivei păsări și habitat. Thank you very much. And now Matthias Groth. Mulțumesc, Matthias Groth, acum. Herr Comisar, Sie haben ja... Vă mulțumesc, domnule comisar. Pe parcursul săptămânii uh, verzi uh, ne-ați uh, demonstrat că natura, rețeaua Natura 2000 reprezintă una din poveștile cele mai de succes ale Uniunii Europene. Este parțial adevărat. Trebuie să înțelegem că în statele membre încă procesul de implementare nu a fost finalizat și prin uh, verificarea stării naturii, unii s-au temut că se dorește întoarcerea timpului uh, înapoi și mă bucură faptul că îmi confirmați că nu despre asta este, este vorba. În, în circunscripția mea electorală am, uh, as, am asistat la o dezbatere privind punerea în aplicare a directivei privind apa care a fost uh, deosebit de aprinsă. A fost nevoie până la urmă de intervenția poliției pentru a potoli puțin uh, spiritele celor uh, prezenți. Cred că trebuie să fim foarte precauți. Nu trebuie să um, dăm impresia că facem pași înapoi din acest punct de vedere Um, Ivo Belet a insistat uh, asupra importanței colaborării între diferitele părți uh, interesate. Avantajele în ceea ce privește costurile sunt foarte clare, au fost calculate de comisie. 5,8 miliarde de euro costă punerea în aplicare a acestor măsuri, uh, măsuri care generează o plusvaloare între 200 până la 300 de miliarde de euro. Deci cifrele sunt foarte clare și cred că Trebuie să le prezentăm mult mai des în uh, dezbaterile pe care le, le, le purtăm. Această legislație nu este o piatră de moară la gâtul uh, economiei europene, din potrivă are un potențial foarte mare și pentru creșterea economică și cred că ar trebui să insistăm și noi asupra acestor aspecte și în contextul uh, raportului din proprie inițiativă discutat la Parlamentul European, cred că vom tematiza Uh, și acest punct. Principial este bine să revizuim un cadru legislativ, însă vă rog să aveți uh, uh, comunicarea potrivită astfel încât să nu se înțeleagă că acest cadru legislativ va fi desfințat și că toate măsurile impuse prin cadrul Natura 2000 vor fi retrase, ci pur și simplu este vorba de o verificare a stării de fapt în acest moment. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Macar. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule comisar. Bine ați venit la Comisia Envi. Eu voi fi raportor pe această temă la Envi. Stimate domnule comisar, uneori Percepția generală este că faceți lucrurile diferit, iar acest lucru se datorează presiunilor economice și crize financiare. De multe ori, legislația în domeniul mediului și, natu- și liniile directoare pentru natura stau în calea dezvoltării economice sau o fac mult mai dificil, dificilă. Însă care sunt faptele? Formul economic mondial a concluzionat că pierderea biodiversității este unul dintre cele mai mari riscuri pentru economie. În Flandra, zona de unde provin eu, s-au desfășurat cercetări foarte impresionante. Comunitatea academică flamandă se întâlnește în zilele acestea și trage semnale de alarmă. Economia și ecologia sunt clișee deja foarte obosite și este momentul să facem o schimbare avem dovezi cum că percepția este greșită. Planul din regiunea Shelda, planul de dezvoltare și de protejare, merge mână în mână cu dezvoltarea. Nici Anverul nu este departe. În 2015, în uh, raportul primistare naturii, se spune că ne aflăm la 5 minute de miezul nopții. Deci sperăm că Parlamentul European va reuși să obțină rezultate. Deci prima mea întrebare este destul de evidentă. Nu credeți că textele sunt... Că mai mult decât textele sunt rele, problema este că ele nu sunt puse bine în aplicare. Deci ar trebui a, niște linii directoare noi, în așa fel încât să încurajăm ca statele membre, să încurajăm statele membre să fie modeluri mai bune. La începutul lui iunie, domnul vicepreședinte Timmermans a spus că directivele pentru păsări și pentru habitat trebuie modernizate, toate. Poate că așa stau lucrurile, dar oare el nu anticipează rezultatele evaluării adecvării? Vă garantez faptul că acest exercițiu trebuie să fie bazat pe fapte concrete și pe cifre concrete. Mulțumesc, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Vela pentru prezentarea raportului privind starea naturii. Nu am să mai repet cele spuse de antevorbitorii mei, dar doresc să subliniez câteva lucruri. După cum ați spus și dumneavoastră, legislația actuală în domeniul naturii are un succes imens. Acolo unde a fost pusă în aplicare corect, succesul este imens. Deci, este important să ținem seama de acest lucru. În al doilea rând, natura ne oferă tot ce avem nevoie. Este neprețuită. Trebuie să o protejăm. Raportul mai vorbește și despre amenințările la adresa naturii și biodiversității. Unul dintre acestea este cel mai important, agricultura. Aproximativ 50% din suprafața Pământului European este teren agricol. Așadar, trebuie să lucrăm mai îndeaproape cu comunitatea agricultorilor din Europa ca să protejăm biodiversitatea. Dar încercând să ne facem politica agricolă mult mai ecologică, am avut un eșec în cele din urmă. Parlamentul a simplificat mult prea mult toate aceste lucruri și statele membre la fel, însă acum statele membre pun în aplicare această nouă politică și ajung la variante și mai slăbite. Așadar, eu vă întreb, ce veți face ca să contracarați această tendință? Și cum rămâne și cu celelalte domenii? Ne putem concentra pe regulamente pentru natură și pe bugetul mic, dar uh, de succes din domeniul LIFE. Dar cum rămâne cu politica de regiuni, cu politica de coeziune, cum rămâne cu fondul Juncker? ar trebui să punem, să definim criterii mai stricte în ceea ce privește natura și biodiversitatea pentru acele sectoare? Cu toții știm că nu avem suficienți bani, însă avem 3,4 miliarde de euro pentru această perioadă financiară în bugetul LIFE și avem și 22 de miliarde de euro în schema pentru mediul de la Agri. Însă Curtea de audit a spus că nu se sesizează niciun fel de efect pozitiv pentru mediu în acele domenii. Și o ultima remarcă. Domnule comisar, sunteți de acord cu mine cum că starea naturii ne prezintă o concluzie foarte clară, și anume aceea că trebuie să ne consolidăm eforturile în toate domeniile, nu doar în ceea ce privește legislația privind natura. Dacă sunteți de acord cu mine, atunci ce doriți să faceți în acest sens? Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Conecina. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Așteptăm rezultatele acestui proces de consultare, a cărei Prima etapă, cred că ne-a demonstrat deja că așteptările noastre nu au fost prea mari. Cred că putem fi foarte mândri pe ultimii doi ani, pentru că nu am fi putut crede că lucrurile se pot desfășura atât de bine. Va trebui să încercăm uh, și pe viitor să sporim uh, biodiversitatea. Criticăm statele membre că nu acordă un sprijin suficient de puternic biodiversității, că nu au uh, o listă de criterii clare în acest sens. Există anumite contradicții și domeniile politice sunt uh, foarte diferite. Dacă ne gândim la agricultură, agricultura este un foarte bun exemplu se cheltuie milioane și milioane de euro pentru organizarea diferitelor târguri, expoziții, evenimente, cu ocazia cărora se uh, insistă asupra importanței uh, diversității speciilor, a biodiversității. În același timp se încearcă producerea unei cantități tot mai mare de energie, ceea ce este un lucru negativ pentru natură și este un lucru valabil pentru, și pentru noile, pentru resursele energetice uh, regenerabile, care și ele au un impact asupra naturii, pentru că modifică uh, peisajul natural. Trebuie să ajungem în situația în care um, nici uh, uh, sursele energetice regenerabile să nu aibă un impact negativ asupra naturii. Mm, trebuie să depășim această situație în care noi uh, cerem statelor membre să impună anumite măsuri și statele membre ignoră pur și simplu aceste măsuri strategia amintită de dumneavoastră uh, trebuie să fie una cât mai cuprinzătoare și să ia la bord toți actorii uh, implicați. Vă mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Aicaut. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar Vela. Cred că Ceea ce puteți constata din atmosfera din această sală astăzi este faptul că nu există foarte multă încredere față de procedura aceasta. Spuneți că trebuie să analizăm directivele acestea și dacă funcționează, tot, totul sună foarte bine. Însă, ce se află în spatele acestor declarații? După cum a spus colegul de Messmacher, domnul Timmermans a concluzionat deja că este nevoie de modernizare. Bun, bine, avem o consultare publică, dar ce înseamnă acest lucru dacă concluziile le avem deja și comisia le comunică? Dacă analizăm consultarea publică, se pune accent foarte mult pe cât de costisitoare a fost punerea în aplicare. Spune întrebarea, a adus plus valoare sau crea locuri de muncă? Care sunt motivele pentru aceste întrebări? După cum știm cu toții, cea mai mare problemă este lipsa punerii în aplicare nu se pune niciun fel de întrebare în consultarea dumneavoastră publică cu privire la acest lucru. Ori este o problemă crucială. Spuneți că nu veți scădea nivelul ambiției, dar pe de altă parte veți întreba cât va costa punerea în aplicare. Păi ce faceți aici? Există o contradicție aici, o întrebare foarte clară. De ce în cadrul consultării publice, nu se acordă aproape niciun fel de atenție lipsei de punere în aplicare, care este cea mai mare problemă. Și, respectiv, ce veți face ca să ameliorați această problemă? Ați început și ne-ați spus că, ok, de această directivă furnizează rezultatele la care ne așteptăm, dar nu veți scădea nivelul ambiției. Deci, în locul unui exercițiu foarte slab, ar trebui să vă concentrați pe o altă întrebare, și anume lipsa punerii în aplicare. Și acum, domnul Pedicini, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. După cum spunea și Bas Eichelt, eu am o întrebare succintă. Raportul prin vestarea naturii arată că Biodiversitatea s-a înrăutățit în ultimii ani, însă s-au înregistrat succese importante în anumite domenii. Acolo unde au fost aplicate prevederile din uh, directiva privind natura. Populațiile anumitor animale s-au recuperat, uh, castori, lynx și așa mai departe. Ce dorește Comisia să facă în ceea ce privește anumite state membre care, după cum spune și nu pun în aplicare, așa cum trebuie, directivele respective? Domnule comisar, aveți uh, cuvântul ca să răspundeți la aceste câteva întrebări. Mulțumesc pentru toate aceste întrebări foarte interesante. Aș dori să încep cu întrebările lui Ivo. În ceea ce privește progresul raportat în starea naturii, să fie foarte clar. Întâi am avut raportul privind starea mediului, apoi raportul privind starea naturii, care a confirmat cele spuse deja. Cum că da, s-au înregistrat progrese, dar în ciuda acestui fapt, nu au fost atinse toate obiectivele. În plus, ambele raporturi ambele raporturi ne-au avertizat că pe viitor, dacă rămânem în starea actuală de fapt, atunci problemele vor crește. Prima mea întrebare este doar următoarea. După ce ați văzut raportul privind starea mediului și raportul privind starea naturii, vom lăsa lucrurile să se desfășoare ca până acum, nu doar eu am putere de decizie aici, ci cu toții suntem implicați. Cu toții trebuie să discutăm și să luăm o hotărâre împreună. Apoi, în ceea ce privește consultarea publică, cred că obiectivele vor rămâne aceleași. Cum vom reuși să ne atingem țintele în continuare? Ați vorbit și despre agricultori și am să revin asupra acestui subiect. Ați spus că agricultorii sunt aliații noștri și cei mai buni prieteni ai noștri. Aș dori să nuanțez această afirmație, spunând că agricultorii buni sunt aliații noștri, alea, agricultorii buni sunt prietenii noștri cei mai buni, însă trebuie să ne dăm seama că există agricultură bună și agricultori buni, dar există și agricultură proastă și agricultori răi. Deci trebuie să nu uităm acest lucru. Matias, îți mulțumesc pentru întrebările tale. În ceea ce privește Natura 2000, da, s-au înregistrat progrese, mai ales în ceea ce privește terenul. Însă, în momentul în care vorbim despre biodiversitate, aproape întotdeauna uităm că avem biodiversitate pe 30% din planetă însă avem biodiversitate și pe restul 70% din planetă care uh, este constituit din mări și ape. Pe pământ avem 17%, în oceane avem doar 4%. Sunt complet de acord cu Matias să nu facem pași înapoi în ceea ce privește evaluarea adecvării. Nu putem face așa ceva. Din potrivă, trebuie să privim către viitor. Uneori facem această greșeală și încercăm să vedem dacă legislația existentă este provocările zilei, dacă obiectivele pe care le avem acum sunt potrivite pentru provocările de astăzi, dar nu trebuie să pierdem din vedere faptul că mâine vom avea provocări mai mari nu trebuie să ne mai gândim doar la prezent, trebuie să ne gândim, trebuie să începem să ne gândim și la provocările mai mari pe care le vom avea de confruntat în viitor. Acestea sunt proiecte și obiective care ne pot ajuta să înregistrăm succese. Știu că Matias a avut mult succes în uh, circumscripția lui cu proiectul care privește apa. Când vorbim despre costuri și beneficii, da, raporturile sunt bune, însă, în opinia mea, nu sunt suficiente. Când discutăm despre costuri și beneficii, în mod normal, ele sunt făcute doar, deci aceste valori se fac doar în termeni monetari. Costurile sunt 100, dar beneficiile sunt 80 sau 150 foarte rar includem în, în ecuație beneficiile de mediu. Cred că și aici este nevoie să regândim un pic situația. Întrebările domnului Demesmacher. Dumnealui va fi raportor și sper că vom putea colabora pe această temă. Ați menționat percepția asupra presiunii economice. Da, din nefericire există această percepție cum că mediul întotdeauna a fost o problemă în calea creșterii economice. Însă percepția aceasta se schimbă și noi trebuie să continuăm lupta pentru a schimba percepția. La ora actuală, mulți oameni, mai ales generația tânără, își dă seama că economia noastră depinde de biodiversitate. Luați orice produs și îi puteți trasa sursele, îi puteți găsi sursele în natură, în biodiversitate. Deci, oamenii își dau seama că dacă nu avem grijă de biodiversitate, nu ne protejăm nici economia. O dovadă în acest sens este că chiar și în timpul crizei, sectorul care a continuat să crească a fost tocmai sectorul eco, tocmai sectorul locurilor de muncă eco. Chiar și în timp de criză, repet. Deci percepția acum că mediul este o problemă este o percepție greșită. Noi aici suntem legiuitori. Facem legi și ne asigurăm că ele sunt puse în aplicare, însă sectorul privat este cel care înțelege acest aspect. În momentul în care sectorul privat înțelege că avem nevoie să protejăm biodiversitatea, atunci și ei încep să investească. Sectorul privat a început deja să investească în mai multe măsuri ecologice și care țin de economia circulară. Apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare, sunt complet de acord. Punerea în aplicare mm, totdeauna este o temă cu privire la care trebuie să avem mult mai multe ambiții. Apoi, domnul Gerbrandi. Da, legislația actuală ne furnizează rezultate, însă nu ne atingem toate obiectivele înainte să analizăm orice altceva, trebuie să abordăm și problema punerii în aplicare a legislației. Natura este foarte importantă în viața noastră, este cea, cel mai important lucru în viețile noastre. Depindem în totalitate de natură. Natura ne furnizează foarte multe servicii fără să ne trimite niciodată vreo factură. Și de multe ori spun că avem nevoie de natură mai mult decât are nevoie natura de noi. Dacă tratăm natura așa cum se cuvine, atunci ea ne va trata așa cum se cuvine. Dacă o tratăm prost, atunci ea ne va trata prost. În ceea ce privește agricultura, sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să facem uh, diferența între agricultura de bună calitate și agricultura de proastă calitate. În curând se va face și evaluarea pacului. Avem 30% uh, din fonduri în PAC care ar fi trebuit să fie destinate înverzirii pacului. Deci trebuie să ne asigurăm că obținem ceva de pe urma acestor uh, fonduri. Apoi, în ceea ce privește agricultura, Eu cred că dacă nu subvenționăm, atunci nu ar, trebui, deci nu ar trebui să, să subvenționăm uh, acele practici agricole care folosesc uh, substanțe nocive. Dacă recoltarea de proastă calitate ne deonează calita- deci strigă calitatea solului sau aerului sau apei, atunci este aceeași situație. În ceea ce privește colaborarea mea cu colegul Phil Hogan, da, am început să discutăm aceste lucruri și, dacă este nevoie, va trebui să luăm măsuri împreună. Da, raportul privind starea naturii ne spune că trebuie să ne amplificăm eforturile. Când lumea mă întreabă ce voi face eu, eu le răspund că nu e vorba ce fac eu, trebuie să lucrăm împreună. Trebuie să ne punem întrebarea ce vom face noi împreună. Doamna Conecna, ce vom face cu rezultatul procesului de consultare? Cred că este un proces foarte bun nu vom lua nicio decizie fără să luăm în considerare toate comentariile, toate ideile, toate sugestiile care ne vor parveni în timpul consultărilor. Este adevărat că anumite state membre sunt, în, sunt criticate în mod continuu, cum că nu sprijină biodiversitatea. Aici trebuie să ne continuăm și să ne amplificăm eforturile. Trebuie să continuăm și cu monitorizarea. Apoi, în ceea ce privește legislația necoerentă, cred că avem aceeași legislație, însă ce, ce nu are coerență este punerea în aplicare. Uneori avem 28 de state membre care au 28 de sisteme diferite. Dacă dorim să dăm dovadă de mai multă ambiție cu privire la rezultate, atunci trebuie să identificăm acele state membre care rămân în urmă, să vedem de ce rămân în urmă și, dacă este nevoie, să vedem cum putem să le acordăm sprijin. În ceea ce privește speciile invazive, da, analizăm această problemă. Este un aspect crucial. La ora actuală vedem uh, care sunt efectele negative ale unor probleme care au început acum 10, 15, 20 de ani. Speciile invazive nu își vor uh, arăta efectele negative imediat astăzi, la ora actuală, ci mai degrabă pe viitor. Domnul Eichhout, în ceea ce privește faptul că oamenii nu au încredere în acest uh, proces, cred că dacă există ceva care ne pune piedici, și nu ne lasă să progresăm, atunci tocmai atunci este vorba tocmai despre încredere. Trebuie să începem să avem încredere unii în alții și să vorbim deschis. Ați spus că poate oamenii nu au suficientă încredere în comisie. Îndrăznesc să vă întreb același lucru. Dumneavoastră aveți încredere în Parlamentul European? Parlamentul European poate da aceleași garanții că nu vom face pași înapoi dacă deschidem directiva pentru păsări și pentru habitat, deci trebuie să începem să avem încredere unii în alții. Dacă dumneavoastră nu aveți încredere în colegii dumneavoastră din Parlament, atunci nu începeți să dați vina pe Iorgen sau pe mine. Haideți să vorbim deschis și să vorbim deschis despre toate lucrurile. Da, domnul Timmermans a spus un lucru, a dat o garanție și eu dau o garanție, însă dacă discutăm în acest mediu de lipsă de încredere, noi nu vom lua niciun fel de măsuri decât atunci când va exista un consens. Vorbim și despre lipsa de punere în aplicare și vorbim și despre costul punerii în aplicare. Eu nu vorbesc despre costul punerii în aplicare, eu vorbesc despre costul lipsei de punere în aplicare, pentru că costul nepunerii în aplicare este mult mai mare. Așadar, argumentul meu este să nu vorbim despre costul punerii în aplicare. vorbiți despre costul nepunerii în aplicare. După cum spuneam, costul acesta este întotdeauna mult mai mare. Yes, the, the legislation we have is delivered. Legislația pe care o avem aduce rezultate, politicile aduc rezultate. Însă, ați văzut acest raport despre starea naturii, ați văzut raportul despre starea mediului înconjurător, pregătirea evaluării la jumătatea procesului. Vedem, progre- s-au făcut progrese, ne spun rapoartele, dar progresele nu sunt suficiente dacă nu rezolvăm problemele, dacă rămânem unde suntem, o să avem probleme mai mari în viitor. Dacă după aceste rapoarte tot nu facem nimic, atunci lucrurile nu mai țin de mine, țin de noi toți. Cred că am răspuns uh, și domnului Pieticini în ceea ce privește biodiversitatea europeană, importanța mediului, nu doar în Europa, când vorbim de biodiversitate, nu putem să ne limităm doar la granițele continentului. Nu putem vorbi de o biodiversitate europeană sau de una chinezească sau de una americană. Mediul este unul singur. Avem chestiuni planetare și trebuie să găsim soluții planetare. Și de aceea Uniunea Europeană trebuie să se angajeze la nivel internațional pentru a rezolva aceste probleme ale lumii întregi. Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile oferite. A doua rundă de întrebări. În al doilea bloc avem nouă colegi care au dorit să intervină, dar avem maximum 12 minute la dispoziție. O să vă rog un minut pentru întrebare și am să rog pe domnul comisar să răspundă în bloc, pe cât posibil, la întrebările puse. Hani Shiria Piric. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să am încredere în comisie, dar în 2007, în Olanda, noi am desemnat o zonă Natura 2000 și acum Iată, am reușit să păstrăm natura intactă, dar acum vin alți oameni de afaceri, alți agricultori care vor să se ocupe de alte chestiuni, amoniac și alte lucruri. Ei nu au autorizație, pentru că în Olanda, dar nu știu cum stă în alte zile, nu se procedează așa cum a spus dumneavoastră. E vorba de măsuri specific definite pentru o anumită zonă și așa mai departe. În țara mea, judecătorul spune că un judecător decide în ultimă instanță, spune că orice deteriorare a habitatului trebuie să fie exclusă de la bun început. I-am spus că trebuie o abordare specifică, însă întrebarea mea e următoarea. În regiunea mea sunt mulți agricultori, oameni cum se cade, care vor să participe, dar li se spune regulamentele europene nu vă dau voie să faceți asta și asta și asta. Vă rog să-i transmiteți lucru domnului Timmermans, domnul Dans. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Există o discrepanță în materie de percepție, impactul mediului de afaceri și realitatea. Ne-au spus mulți reprezentanți ai sectorului industrial, autorități portoare și așa mai departe, că îi sprijină această directivă, pentru că dacă e pusă în aplicare așa cum trebuie, oferă certitudine juridică și condiții echitabile. Ce puteți face dumneavoastră și ce putem face noi pentru a ne asigura că dispare această discrepanță între percepție și realitate? Pentru că o percepție eronată poate submina încrederea reciprocă. Doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește pe agricultori, s-au spus multe astăzi, într-adevăr, e clar că Europa nu produce suficiente mâncare, Produce mult mai puțin decât consumăm. Țara mea își produce cam jumătate din ceea ce are nevoie. Mâncarea asta trebuie să vină de undeva mă întreb ce părere are Comisia despre acest lucru, pentru că dacă în conformitate cu acest raport o să punem anumite frâne, de unde o să ne luăm alimentele? Și dacă trecem la măsuri de ecologizare, despre care se spune că au eșuat, abia încep să fie introduse, dar o să funcționeze sau sunt prea simpliste? N-ar trebui să sprijinim un alt tip de agricultură care ar, ar avea o productivitate ridicată, și fi mai eficientă și ar lăsa mai mult loc pentru natură, sau să ne exportăm problemele de biodiversitate în alte părți ale lumii de unde ne importăm mâncarea. Mulțumim, domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar. Ca și cu țintele pentru 2020, datele recente ne arată că, din cauza unei combinații de factori, nu o să ne respectăm ținta de biodiversitate pe 2020. În fiecare an pierdem cam 3% din PIB din cauza pierderii biodiversității. Asta în ciuda unor măsuri legislative importante menite a asigura atingerea acestor ținte. Directiva păsări habitate, directiva pentru apă, strategia maritimă și așa mai departe, politica agricolă comună, politica comună de pescuit. Știm foarte bine care este situația. Habitatele sunt distruse, se defrișează intensiv, sursele sunt exploatate excesiv, continuă poluarea, specii invazive, dezvoltarea urbană, toate pot să agraveze pierderea de biodiversitate. În opinia noastră, care sunt prioritățile din acest punct de vedere? E nevoie de legislație suplimentară, e vorba de a integra aceste chestiuni de biodiversitate în politicile sectoriale, sau ține de modul în care lucrurile sunt implementate la nivel de stat membru și ce intenționați să faceți. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Eck. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați venit la comisia noastră pentru a discuta cu noi. M-a bucurat în mod deosebit că ne-ați prezentat uh, obiectivele dumneavoastră ambițioase. Dacă este să vă asculte cineva sau cel puțin Uh, mie ați uh, reușit să mi inspirați încredere. M-a bucurat faptul că ați amintit fermierii, agricultorii buni și cei mai puțin uh, buni, pentru că, pe de-o parte, agricultorii au contribuit la dispariția multor specii și pescarii, pe de altă parte, în lumea oceanelor, care au pescuit în mod excesiv mările și oceanele planetei noastre. Deci, Um, trebuie să recunoaștem uh, realitatea și um, rolul agricultorilor se va modifica în momentul în care vor face un uh, salt imens din punct evolutiv și își vor schimba de fapt uh, activitatea fundamentală. Întrebarea pe care o am pentru dumneavoastră acum, în ceea ce privește obiectivele amintite de dumneavoastră, care este cadrul, care este calendarul pentru atingerea lor? Mr. Iavor. Mulțumim, domnul Iavor. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc, domnule comisar. Ați cerut franchețe. Am să încerc să fiu franc. Din acest raport, prin starea naturii, înțeleg că dacă este să avem succes, vom avea succes dacă directivele sunt puse în aplicare și finanțate așa cum trebuie. Asta nu este doar opinia mea. Și coordonatorii ENVI au căzut de acord că nu este oportun să se revizuiască directiva privind natura. Cum a ajuns Comisia la concluzia că e nevoie de o verificare sau o revizuire a acestei directive? S-a trezit domnul Juncker într-o dimineață și a zis că e nevoie să revizuim această directivă sau cum? Și apoi, spuneați că sectorul privat trebuie să înțeleagă că economia ecologică e viitorul. E, e bizar să încerci să-i convingi de acest lucru, începând cu o revizuire a directivei privind natura. Comisia acum deschide cutia Pandorei. toți putem bănui ce se va încerca să introducă în această directivă. E un exercițiu periculos. Intervenție fără microfon. Doamna Evi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, domnule comisar, pentru că ați venit. Sunt de acord cu colegii mei. Și eu sunt puțin derutată Din câte am văzut în acest raport, parametrii par să se răutățească, nu să se îmbunătățească. 76% din, habit, din habitate în Uniunea Europeană sunt substandard în comparație cu nivelurile precizate în directivă și la fel situația speciilor Aș vrea să vă întreb, în materie de politici, privind, de exemplu, utilizarea terenurilor, politicile promovate nu ar fi de așa natură încât să compromită și rezultatele obținute până acum. Pentru că în câteva puține cazuri am reușit să facem ce trebuie și am văzut o inversare a tendințelor negative. Am pe aceste mecanisme de utilizare a terenilor care au de suferit din cauza presiunii economice. Și o ultimă întrebare. Când e vorba de încălcări, dacă ne uităm la numărul de proceduri de încălcare și la volumul de petiții primite la Comisia Petiții, ne dăm seama că cetățenii sunt extrem de interesați în aceste chestiuni. Mulțumim. Doamna Colvagen. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Vela. Cadrul legislativ european privind natura este reevaluat uh, acum și cred că este nevoie de o asemenea revizuire uh, care să fie una oportună, dacă această revizuire uh, va însemna că aceste directive vor fi în cele din urmă puse în aplicare în toate statele membre ale europene. Această revizuire nu trebuie să reprezintă o oportunitate, oportunitate pentru a reduce standardele de uh, protejare a naturii. Cred că mai avem foarte mult de recuperat din punctul de vedere al punerii în aplicare a cadrului legislativ și aș dori să știu cum ne veți garanta că nu se ajunge la o uh, Um, reducerea nivelului de protecție sub acest pretext al uh, reducerii uh, birocrației. Mulțumesc, doamna Melior. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc și dumneavoastră, domnule comisar uh, Vela. Mă voi referi și eu la tema agriculturii, un domeniu în care investim foarte mult în Uniunea Europeană și aș dori să vă întreb cum vom reuși ca, ca procesul de ecologizare din uh, noua PAC să sprijină într-adevăr biodiversitatea. Vă dau un exemplu. Până acum există data limită de 15 mai până, ca, uh, până când uh, suprafețele necultivate pot fi transformate în asemenea suprafețe ecologice și um, vă pot spune că, din păcate, biodiversitatea este distrusă tocmai de impunerea acestei uh, date uh, limită. Deci am putea să amânăm puțin mai încolo pe parcursul anului această dată. Immediately the flow Nu mai avem timp la dispoziție, stimați colegi, pentru altceva decât să rugăm pe domnul comisar să încerce să răspundă eventual și în bloc la întrebările puse în timpul rămas câteva comentarii în ceea ce privește observațiile colegului din Olanda. Colegii din Olanda sunt de acord cu dumneavoastră, nu putem generaliza. Nu putem spune că toate activitățile agricole sunt bune sau sunt rele. La fel și pentru pescuit. Cel mai rău lucru posibil ar fi să generalizăm, însă avem datoria de a diferenția de a vedea ce e bine și ce e rău. Și sigur, apoi cineva va trebui să-și asume această răspundere. Domnul Dans, în ceea ce privește dezechilibru între percepție și realitate, da, e adevărat. Aceste rapoarte sunt rapoarte științifice și pentru mine sunt singurul instrument care ar putea duce la o percepție justă. Când discutăm politici, când discutăm pașii următori, trebuie să decidem pe baza acestor fapte concrete din aceste rapoarte și nu pe impresii personale. Doamna Gerling, chestiunea agriculturii. Vedeți, niciun alt sector nu poate oferi acțiuni de îmbunătățire a agriculturii decât chiar sectorul agricol însuși. Înțeleg perfect și sunt de acord, nu avem suficiente produse alimentare, dar avem posibilitatea de a alege. Cam 80% din alimentele noastre provin din 30% din, de pe suprafața planetei, în suprafața planetei. Fie că ne place sau nu, trebuie să ne orientăm spre oceane. Poate nu sunteți de acord, dar acest secol va trebui să fie secolul mărilor și oceanelor. Nu putem să rămânem cu o economie bazată strict pe pământul uscat. Suntem 7 milioane acum, o să fim 9 miliarde, 7 miliarde acum, o să fim 9 miliarde. De unde să hrănim atâția fără a distruge biodiversitatea? Și de aceea, cu câteva zile în urmă, am lansat o consultație publică privind mai buna guvernanță pentru oceane și mări, pentru că va trebui să ne întoarcem spre oceane pentru alternative în de energie, de producere de alimente, creștere economică. Însă aici trebuie să interveniți și dumneavoastră. Trebuie să spunem că, da, acest proces impune și anumite obligații în ceea ce privește protecția mediului. Și am să vin la dumneavoastră ca pe viitor să discutăm răspunderea de mediu care ne revine atunci când vorbim despre oceane. Astăzi nu putem vorbi de economie sau agricultură sau pescuit. Astăzi trebuie să vorbim despre o economie durabilă, o agricultură durabilă, turism durabil, pescuit durabil. Ceea ce nu este durabil are data expirării, tipărită. Și așa mergem înainte. Nu doar agricultură, ci agricultură durabilă. Nu ne interesează pescuitul, ne interesează pescuitul durabil. În ceea ce privește biodiversitatea și provocările acesteia, rapoartele ne arată că punerea în aplicare e întotdeauna o problemă și sunt de acord cu cei care au spus acest lucru. Dar, când raportul evidențiază o serie de amenințări, de provocări cu care se confruntă biodiversitatea, principalele trei provocări, prima e agricultura între ele, doar agricultura e răspunzătoare de 25% din presiunea pe biodiversitate. Primele trei reprezintă mai mult de 50% din totalul presiunii. Da, haideți să punem în aplicare legislația existentă. Însă, dacă se vorbește de presiune neglijată în trecut, ar trebui să ne concentrăm și asupra acestor noi amenințări. Domnule Eck, calendarul. Există un calendar 2020. Majoritatea țintelor noastre sunt structurate în acest interval 2020. Dar asta presupune atingerea țintelor nu înseamnă că doar în 2020 începem. Din multe puncte de vedere, suntem în întârziere. Deci, momentul de a interveni e acum. Atingerea țintelor cel târziu 2020. Domnul Iavor, directivele privind natura, da, dau rezultate, n-am să mă repet, Însă verificarea nu înseamnă neapărat o revizuire. Știu că după consultări preliminare putem decide că nu schimbăm nimic. Dar trebuie să discutăm și să vedem dacă se impune vreo revizuire sau nu. Și nu o să facem oricum nimic fără a lua în calcul rezultatele concrete ale analizei. În ceea ce privește politica, politica în materie de utilizare a terenurilor, da, politici irresponsabile au dus în mare parte la pierderea de biodiversitate. Și, prin urmare, această chestiune trebuie să beneficieze de atenția cuvenită. Apoi, în ceea ce privește punerea în aplicare de toate statele membre, reducerea birocrației și așa mai departe, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu obiectivele uh, sunt problema aici, ele rămân, eventual pot fi făcute mai ambițioase, în schimb, trebuie să găsim un mod mai inteligent de a atinge aceleși obiective. Rugămintea mea este Haideți să lucrăm împreună. Hmm. Votul din această dimineață prin economia circulară îmi dă motive de optimism. Am văzut că întregul Parlament, cel puțin, este unit în spatele acestui obiectiv comun. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat și că m-ați invitat aici la dumneavoastră. Vă mulțumim, spune domnul președinte, pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Ne oprim pentru un minut ca să dăm posibilitatea domnului comisar să părăsească sala și trecem apoi la următorul punct de pe ordinea de zi. Thank you very much. Non vengo sopra. Ah? Ok, dear colleagues, we can... Uh, Stimați colegi, putem să ne începem ședința. Următorul punct de pe ordinea de zi, schimb de opinii cu ECDC și cu Organizația Mondială a Sănătății pe tema vaccinării. Începem cu o prezentare făcută de ambii oaspeți ai noștri. Și după aceea o să dăm cuvântul comisiei, care o să ne explice poziția comisiei, după care va urma dezbaterea noastră a membrilor comisiei. Și îi dau acum cuvântul. Cine va începe? Domnul Catchpole din partea Centrului Epidemiologic European pentru prezentarea domniei sale și după aceea o să urmeze colegul dânsului. Aveți cuvântul. Afternoon and... Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua. Aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care participați la uh, această dezbatere. Eu am trei mesaje simple. Vaccinurile sunt foarte eficiente, sunt uh, foarte sigure și că în Europa nu vaccinăm uh, o parte suficientă din populație pentru a ne atinge obiectivele pe care le-am putea atinge. Cred că în această epocă modernă a vaccinurilor uităm cât cât de grave sunt uh, bolile care pot fi prevenite prin uh, vaccinare. Aș dori să vi-l uh, prezint pe Max, acest tânăr în anul 2004, un tânăr fericit, un băiețel fericit în anul 2004, care, din păcate, uh, wasn't vaccinated. Din păcate, nu a fost vaccinat, a făcut pojar și, din păcate, una din cele mai grave uh, complicații ale pojarului și vedeți în ce situație se află în anul 2012. Din păcate, a decedat imediat după octombrie 2012. Este o amintire, o, un semnal de alarmă că aceste boli uh, pot ucide și această lună am văzut că s-a registrat un caz grav de difterie la un uh, copil de șase ani care nu fusese vaccinat în Spania, ceea ce ne amintește nu doar cât de serioase pot fi aceste boli, ci pentru a, în răspunsul acestui caz, am văzut că a fost foarte dificil să se găsească medicamentele folosite pentru a trata difteria și trebuie să recunoaștem că pe viitor, dacă nu vom schimba anumite lucruri acum, este posibil să nu mai avem la dispoziție nici uh, antibiotice. Deci, vaccinurile devin tot mai importante pentru a preveni toate aceste boli infecțioase. După cum am spus deja, vaccinurile sunt foarte eficiente Uh, vedeți aici o imagine care prezintă cazurile de pojar, oreion uh, și rubeolă și cât de repede au scăzut cazurile uh, în urma introducerii acestor vaccinuri. vaccinuri. Nu există alte cazuri în care să vezi o îmbunătățire atât de rapidă a sănătății populației. Nu este vorba doar de înregistrarea mai puținor uh, cazuri de copii infectați cu pojar, cu oreion sau cu rubeolă. Și văd că am anumite probleme cu tehnologia. Poate nu reușiți să citiți toate aceste cifre, însă ne arată că se înregistrează mai puține cazuri de uh, complicații Um, grave ale acestor uh, boli, encefalită care este posibilă în urma poșarului um, și alte um, probleme legate de auz sau uh, de afectarea pancreasului în urma ureionului. Deci, uh, vaccinul reprezintă o intervenție foarte uh, efectivă și, în același timp, sunt foarte sigure. Cred că știți cu toții că pe parcursul uh, an, anilor au existat diferite scandaluri care au afectat care au afectat imaginea vaccinurilor, există, s-a afirmat că ar exista o legătură cu apariția autism, autismului în urma vaccinării. Această, ă, studiul respectiv a fost ă, discreditat între timp în lumea științifică, a devenit un exemplu al unei ă, fraude științifice și am văzut că încet încet a început să crească rata vaccinărilor. Deci, Dispunem de medicamente care sunt foarte eficiente și sunt foarte sigure și cu toate acestea nu reușim să ne atingem țintele legate de sănătatea publică pe care ni le-am stabilit, pe care am putea să le atingem prin vaccinare. Pentru pojar am avut obiectivul de a elimina uh, pojarul în uh, Europa până în 2010. Nu vom reuși să eliminăm pojarul în 2015, poate vom reuși în anul 2020. Și problema uh, este că în Germania au apărut, uh, a apărut epidemie de pojar la, în uh, regiunea de frontieră cu Franța. Din păcate, un bebeluș a murit în Germania și amenințarea nu poate decât să crească. Vedem că există, că apar asemenea epidemii Știm că a apărut o epidemie de poliomielită în uh, Siria, de tuberculoză și de pojar în uh, Ucraina, ceea ce este mm, ușor de înțeles datorită situației sistemelor, sistemului medical din uh, Ucraina. Însă, de ce nu reușim să atingem țintele pe care ni le a stabilit? Unul din motivele principale se referă la ezitarea legată de vaccinuri. Opinia publică și anumiți profesioniști cred că au uh, o lipsă de încredere în, uh, în uh, posibilitatea vaccinurilor de a face ceea ce promit. Există preocupări legate de siguranța acestor uh, uh vaccinuri. Uh, și nu întotdeauna este ușor să ai acces uh, la servicii uh, medicale și la vaccinuri. Un uh, studiu recent al centrului nostru ne-a demonstrat că um, există în continuare temeri nejustificate legate de vaccinare și există uh, o ezitare în rândul uh, profesioniștilor din acest domeniu de a oferi acest mijloc foarte eficient de a preveni anumite boli. Un alt uh, motiv se referă la faptul că există anumite grupuri uh, de populație care, pe care, care au un acces îngreunat la toate aceste servicii. Aceste fotografii arată unele dintre aceste grupuri, imigranți uh, ilegali, populația Roma și comunități uh, nomade. Toate aceste grupuri de populație au dificultăți de a avea acces la servicii medicale datorită excluderii sociale datorită sărăciei. La ECDC am, de, am lucrat la un plan de acțiune privind uh, eliminarea pojarului și rubeolei, concentrându-ne asupra dovezilor care ne uh, demonstrează cum putem uh, să implicăm mai mult aceste grupuri în uh, acțiunile noastre și cred că dacă vom reuși acest lucru, uh, dacă vom reuși să implicăm mai mult uh, grupurile izolate uh, autohtone, vom reuși să includem mai mult și pe imigranții care se află tot mai mulți în Europa. În al treilea rând, avem o problemă cu, cu vaccinurile existente în acest moment în Europa ne confruntăm cu probleme pentru a uh, obține aceste vaccinuri. De exemplu, avem probleme cu vaccinurile uh, împotriva tusei uh, convulsive și există mai mulți factori care explică această situație. Au fost înregistrate probleme în uh, procesul de, de producție și a cerut uh, Uh, cererea datorită faptului că mai multe state au introdus noi programe pentru vaccinarea femeilor gravide, pentru a proteja viața bebelușilor uh, în, prim, în primele luni și uh, acum există într-adevăr uh, pericolul de a nu avea un număr suficient de vaccinuri pentru tusea uh, convulsivă și trei producători majori europeni de vaccinuri uh, și-au închis Uh, porțile în uh, ultimii doi ani. Ce facem noi la Centrul European pentru Prevenirea și Controlul uh, Bolilor? Avem o abordare multidisciplinară în uh, acest an încercăm să răspundem uh, concluziilor Consiliului privind uh, imunizarea. Punem la dispoziție instrumente de, co- de, de comunicare pentru a ne adresa uh, grupurilor care ezită mm, să folosească vaccinuri, coordonăm uh, diferitele rețele și sprijinim statelor membre viz- vizitându-le la cerere și punându-le la dispoziție expertiza noastră. Deci, în general, încercăm să prevenim și să consolidăm prevenirea și eforturile de controlare a bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Ce putem să facem mai mult la nivel uh, european? Concluziile Consiliului din anul 2011 au rămas uh, la fel de valide astăzi ca în 2011. Trebuie să combatem ezitarea în uh, fața recurgerii la vaccinare, să îmbunătățim uh, situația grupurilor uh, din populație care au un acces redus la servicii medicale, să acoperim deficitele de imunitate și uh, putem oferi sfaturi uh, pertinente statelor membre, avem nevoie în același timp de informații uh, relevante și de actualitate privind uh, situația vaccinării dacă ne dorim să îmbunătățim procesul de vaccinare în Europa. Vă mulțumesc și acum dăm cuvântul domnului Bartolini, din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Uh, mulțumesc, mulțumesc că m-ați invitat în Parlamentul European ca să vorbesc despre vaccinuri, care unul este dintre cele mai importante și mai rentabile metode de a îmbunătăți sănătatea publică. Astăzi, eu aș dori să rezum câteva dintre chestiunile care au fost menționate deja de către colegul meu, însă, de asemenea, aș dori să vă dau mai multe detalii despre acțiunile pe care le propune OMS în colaborare cu statele membre, în așa fel încât să adresăm problema imunitizării în statele membre. Știm că vaccinurile sunt, sunt cele mai eficiente instrumente pentru protejarea sănătății publice. Vaccinurile sunt motivul pentru care omenirea a reușit, acum câteva decenii, să elimine anumite boli de pe planetă. Una dintre cele mai grave boli, cum ar fi variola, au fost eliminate. Suntem aproape, suntem aproape și de eliminarea poliomielitei și am dorit cu această oportunitate să cerem Parlamentul European să ne sprijine în efortul final pe care îl uh, desfășurăm în anumite țări unde încercăm să eliminăm poliomielita. Și ea este o boală extrem de gravă. Însă trebuie să prezentăm câteva lucruri aici legate de de ce să vaccinăm. Fiecare, in, fiecare om are dreptul de a fi apărat de boli care pot fi prevenite prin vaccinare. Vaccinul este, un, este o metodă foarte rentabilă și dacă analizați și cifrele, estimăm că aproximativ 13,8 de milioane de morți au fost prevenite în Uniunea, în Uniunea Europeană în, Uniune, în zona acoperită de OMS în Europa între 2000 și 2012 prin intermediul vaccinului împotriva pojarului. Vaccinurile sunt foarte rentabile. Ați văzut anumite slide-uri, date care provin din Lancet vis-a-vis -vis de vaccinul HPV. Sunt estimări, însă s-a estimat că prin vaccinarea a 58 de milioane de fetițe de 12 ani în 179 de țări, s-ar putea preveni 690.000 de cazuri de cancer cervical și s-ar putea preveni 420.000 de morți din timpul vieții acestor fetițe. Iar toate aceste cifre sunt foarte importante și ele constituie informație de natură publică foarte importantă. Costul net ar fi de 4 miliarde de uh, dolari. Deci este foarte avantajos față de costurile tratării bolilor respective, care ar fi evitate dacă s-ar face vaccinurile. Apoi, în ceea ce privește rata de a, a vaccinare, în acest slide vedeți pe țări, nu se pot distinge exact țările, vă pot spune câteva. Există mai multe diferențe în Europa față de ținta de 95% vaccinare împotriva pojarului. În Franța avem 7, 67, în Austria avem 64%, deci după cum vedeți avem câteva țări care sunt mai departe de obiectiv, alte țări sunt aproape de obiectiv sau au chiar trecut peste. De exemplu, Suedia a trecut peste această țintă 95%. Trebuie să adresăm aceste probleme și să nu uităm de faptul că se dezvoltă rezistență în cadrul anumitor grupuri de oameni. Trebuie să evaluăm constant cât de sigure și de eficiente sunt vaccinurile. Acum puteți vedea ceea ce am uh, menționat anterior, impactul studiului din Lancet, studiul care a fost retras. Studiul respectiv se referea la relația dintre vaccinul împotriva pojarului și autism. Nu există niciun fel de relație, niciun fel de corelație între aceste uh, între aceste două lucruri. După cum vedeți, a scăzut un pic rata de vaccinare în Regatul Unit după ce a apărut acest studiu și a durat 10 ani până când să se reajungă la nivelurile anterioare acestui studiu. Acest lucru se întâmplă și la ora actuală. Acum pe acest grafic avem uh, vaccinarea împotriva gripei în Italia între 1999 și 2015 la tranșa de populație peste 65 de ani. Este de aproximativ 65% și, după cum vedeți, din 2009 până în 2010, rata de, de vaccinare cu privire în raport cu obiectivul a trecut de la 69% la 49%. Și în sezonul anterior, scăderea a fost și mai mare datorită zvonului greșit cum că vaccinul împotriva gripei se poate asocia cu morți, cu moartea în cazul anumitor persoane în vârstă. Aceste zvonuri nu au fost deloc dovedite. Deci avem probleme care afectează atât persoane în vârstă cât și persoane tinere. Am avut uh, astfel de situații în ultimii ani. În graficul acesta puteți vedea diverse epidemii care au avut loc datorită motivelor menționate anterior. Deci, de aici putem uh, înțelege că problemele care țin de vaccinuri nu pot fi prevenite pentru totdeauna. Acțiunile de vaccinare trebuie să fie desfășurate în continuare. Când vaccinarea este eficientă, nu există niciun fel de știri de titluri senzaționale, deoarece oamenii sunt în siguranță, iar aceasta este o problemă, pentru că astfel se scade gradul de atenție acordat de către uh, de către public, acestei probleme, probleme vaccinărilor. Așadar, trebuie să ne asigurăm că comunicarea în acest domeniu este mai bună. Colegul meu a menționat deja câteva probleme legate de pojar, însă, probleme, însă cazurile de pojar s-au dublat de la 7.000 la Deci uh, media reflectă aceste probleme, dar când nu apar probleme, media nu spune nimic despre uh, aceste lucruri. S-a menționat deja că ținta eliminării pojarului în regiunea europeană a OMS din 2000, până în 2020 a fost reafirmată, deci acest obiectiv a fost reafirmat de către statele membre. Am să vă spun câteva lucruri ulterior despre acest uh, aspect, însă în acest uh, slide, în roșu, avem încă probleme cu pojarul. Pojarul este endemic. Este endemic în uh, zona centrală a Europei, în Rusia, în Turcia. Deci este încă o problemă foarte importantă în anumite țări. OMS-ul recomandă o listă de vaccinuri noi recomandăm ca aceste factori să fie puse în aplicare. Unele dintre acestea nu au fost introduse încă în țările din Europa. Aici vedem care țări au introdus vaccinul pneumococcic. Aici țările care au introdus vaccinul rotavirus și aici țările care au introdus vaccinul HPV. Așadar, peisajul general este foarte heterogen. În diverse țări avem o acoperire heterogenă a acestor vaccinuri. Așadar, um, virusurile și bacteriile pot um, să, să circule mai ușor. Avem un angajament mai mare față de imunizare. Avem un plan de acțiune pentru vaccinuri în Europa. Toate statele membre au uh, aderat la acest program. Noi dorim să avem o regiune europeană fără boli care pot fi prevenite prin vaccinare și în această regiune dorim ca vaccinurile să fie gratis și să, fie, să existe un acces echitabil la a, vaccinuri sigure, rentabile și de înaltă calitate. Noi dorim să menținem eradicarea variolei, rubeolei și să continuăm lupta împotriva poliomielitei. Încercăm să comunicăm indivizilor cât de importante sunt vaccinurile, însă în acest sens trebuie să desfășurăm mai multe acțiuni. Planul de acțiune a fost aprobat de către toate statele membre, după cum vă spuneam, din, inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene. Angajamentele OMS nu sunt uh, obligatorii, sunt uh, angajamente politice, dar totuși sunt importante. Planul de acțiune adresează unele dintre cele mai, import- unele dintre cele mai importante chestiuni care afectează implementarea corectă a vaccinării în Europa. Planul de acțiune se referă la a, efectiv punerea în aplicare a vaccinării. De asemenea, rata de vaccinare trebuie să fie atinsă de către fiecare țară. Chestiunea legată de scepticismul față de vaccinuri și refuzul vaccinurilor. Trebuie să câștigăm sprijinul mass media. Mass media trebuie să ne sprijine în această luptă, trebuie să fie implicată în această discuție. Vaccinurile nu ajung în mass media în momentul în care funcționează, deci trebuie să facem în așa fel încât mass media să nu genereze titluri senzaționale în momentul în care se fac anumite evaluări greșite, cum a fost cazul cu uh, acel studiu. De asemenea, există și problema accesului, accesul, uh, grupul, accesul grupurilor minoritare, accesul um, imigranților la vaccinuri și, de asemenea, avem probleme și cu monitorizarea și cu raportarea. Este important să avem informații la zi în domeniul vaccinurilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum putem continua. Vom da cuvântul comisiei. Doamna Adams, de la Unitatea Amenințării de Sănătate și ea ne va prezenta punctul ei de vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Aș dori să încep sublinind faptul că domnul comisar Andrei Cautis acordă o prioritate mare acestei teme a vaccinării. După cum au spus colegii noștri, vaccinurile reprezintă un instrument uh, foarte puternic și foarte um, eficient din punctul de vedere al costurilor. Toate cifrele ne, ne demonstrează cât de mare este potențialul programelor de vaccinare. Însă am văzut în acest moment că ne confruntăm cu anumite provocări. Una dintre aceste provocări se referă la faptul că măsurile politice trebuie să garanteze și asumarea programelor de vaccinare și să monitorizeze progresul acestora și că avantajele imunizării trebuie să fie comunicate și explicate mai bine. În acest context, aș dori să subliniez faptul că vaccinarea ține de competențele statelor membre, Comisia Europeană putând doar să le sprijină pe acestea prin intermediul uh, unor evenimente de informare, prin promovarea schimburilor de informații, prin finanțarea unor studii pe această temă și prin furnizarea inform- unor informații privind situația actuală. Activitatea Uh, Centrul European pentru prevenirea și controlul uh, bolilor prin sfaturile oferite statelor membre este una crucială. Discutăm cu statele uh, membre și în, conformul de, în conform deciziei 1032 privind amenințările grave la adresa sănătății transfrontaliere, în contextul comitetului creat am discutat, uh, de exemplu, și în momentul în care OMS-ul a declarat poliomielită ca o amenințare gravă la adresa sănătății publice, tocmai pentru a ajunge la o coordonare a activităților și măsurilor statelor membre. În uh, aprilie acest an am discutat și despre uh, lipsurile din punctul de vedere al vaccinurilor uh, existente și a fost menționată problema legată de uh, vaccinul împotriva tusei uh, convulsive. Se discută și despre situația punerii în aplicare a recomandărilor Consiliului, vaccinul împotriva gripei. Din păcate, nu toate statele membre și-au atins obiectivele stabilite și prin uh, documentul redactat de noi am încercat să prezentăm care sunt pașii următori pentru a îmbunătăți situația. Am organizat și o întâlnire a părților interesate în aprilie, deci foarte de curând. Întâlnirea care obiectiv a fost de a permite o apropiere între statele membre și pentru a discuta de pașii necesari pentru a îmbunătăți rata de acoperire a vaccinării. Pe parcursul acestui seminar am văzut că este nevoie de asumarea de către statele membre acestor politici. Trebuie să stabilească cadre naționale, să definească mai bine rolurile și responsabilitățile concrete, să stabilească o o linie uh, continuă care să pornească de la definirea politicilor la uh, furnizarea concretă a vaccinurilor, monitorizarea uh, eficacității programului de vaccinare și revizuirea programelor dacă se constată că există deficite sau că acestea nu funcționează suficient de bine. Un alt punct important se referă la activitățile de comunicare care trebuie să fie uh, întărite atât în rândul uh, politicienilor, cât și în rândul uh, profesioniștilor care au un rol cheie în acest context și um, opinia publică în general trebuie să fie mai bine informată în legătură cu avantaj, avantajele vaccinării. Ținând cont de provocările cu care ne confruntăm, salutăm faptul că în luna decembrie anului trecut au fost adoptate concluziile Consiliului, uh, care au, permi, au permis o mai bună publicitate acordată acestei uh, teme Prin concluziile Consiliului sunt invitate um, statele membre și Comisia să colaboreze mai bine pentru a lucra la redactarea unor planuri de acțiune comune, să da, monitoriza activitățile de vaccinare. După cum a amintit domnul Catchpole, există, avem uh, deficiențe uh, din punctul de vedere al monitorizării. Nu avem informații concrete despre cum sunt puse în aplicare program, programele de vaccinare în mai multe regiuni pentru a răspunde concluziilor uh, adoptate de Consiliu, încercăm să vedem cum putem să ne uh, sporim eforturile de, sprijin, uh, de sprijinirea statelor membre și pentru a um, lucra mai mult la planul de acțiune european privind vaccinarea. Vom încuraja statele membre să aibă un schimb de informații de bune practici și să acorde atenție sporită monitorizării uh, programelor de vaccinare. Vă mulțumesc atenție, pentru atenția dumneavoastră și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul uh, membrilor comisiei noastre dacă au întrebări. Doamna Kadenbach, vă mulțumesc. Nu este vorba în mod neapărat de o întrebare, ci aș dori să vă mulțumesc pentru că în uh, ultimii ani activitățile de vaccinare a fost foarte importantă și eu am participat la foarte multe evenimente organizate de, um, de ECDC, de Organizația Mondială a Sănătății, de Comisia Europeană, organizații care dau dovadă că um, de responsabilitate Au fost, uh, au fost uh, amin, amintite uh, motivele mm, pentru care mm, aceste programe de vaccinare nu sunt atât de bine cunoscute, ele sunt uh, remarcate doar atunci când lucrurile nu mai funcționează. Și aș dori să vă întreb următorul lucru. Care considerați că ar trebui să fie sarcina noastră a europarlamentarilor pentru a vă putea sprijini eforturile dumneavoastră? Cred că avem cu toții același cel și anume că acest instrument al vaccinurilor care ne demonstrează că putem uh, salva vieți omenești și în uh, acest context în care insistăm atât de mult asupra importanței succesului economic, să putem să argument, să venim cu, chiar și cu argumente economice care să demonstreze statelor membre cât de important ar fi atingerea cotei stabilite de vaccinare pentru că nu este vorba doar de un efect pozitiv asupra sănătății oamenilor. Deci aș dori să vă rog dacă nu ați putea să ne puneți la dispoziție mai multe materiale informative, așa cum este cel referitor la HP, uh, virusul, la HPV. Mulțumesc, domnul Eichhoff. Mulțumesc, domnul Eichhoff. Vă vine să te întrebi uneori cine sunt sponsorii când asiști la astfel de dezbateri, dar mă întreb dacă această insistență pe vaccinuri nu face abstracție de niște îngrijorări legitime totuși. Sunt oameni care au anumite ezitări la care se răspunde cu campanii Asta îmi dă senzația că nu luați în serios aceste îngrijorări. Sigur, dați un exemplu clar, dar sunt alte îngrijorări la care nu răspundeți. Vaccinul Gardaziu presupune ridică o serie de probleme. S-a spus că nu funcționează așa cum ar trebui. Deci ce faceți să vă asigurați că se pregătesc și anumite alternative? Nu doar insistăm pe o anumită direcție, spuneați și dumneavoastră, publicul se înșală, internetul se înșală, dar ce faceți în pregătirea de alternative mai sigure? Despre asta nu aud nimic. A fost o plângere că în gardazil ar fi aluminiu, o substanță nedorită. Deci, probabil, vreți să propuneți niște alternative. De ce nu auzim și despre asta? Și o altă chestiune, niciunul dintre vorbitori nu vorbește de situația din Grecia vedem acolo cum crește rata bolilor infecțioase. Acest lucru ar trebui să îngrijoreze foarte mult instituții ca Centrul Epidemiologic European. Cum ne asigurăm că problema greacă nu se agravează? Aici se spune într-una, vaccinurile sunt grozave, trebuie să le promovăm, să le stimulăm, dar sunt și aceste chestiuni care nu pot fi scăpate din vedere și e important ca Centrul Epidemiologic European să arate că aceste probleme, cum este cea din Grecia, trebuie să fie rezolvate. Nu ajunge să spuneți, e nevoie de mai multe vaccinuri, e nevoie și de alte politici. Domnul Demesmaker. Două scurte întrebări. S-a spus că e o problemă atunci când e vorba de a produce anumite vaccinuri. Care sunt cauzele? Economice? Practice? De ce natură? Și un al doilea comentariu. Vorbeați de ser de boli contagioase care se manifestă la frontierele noastre. Ucraina a fost menționată. Eu am vizitat Ucraina în câteva rânduri, am discutat acolo chestiunea tuberculozei, poliomielitei, pojarului. Sistemul sanitar din Ucraina e pe cale să se prăbușească, dacă n-a făcut-o deja, și asta e o problemă uriașă. În primul rând pentru ucrainieni, în al doilea rând pentru noi. E la trei ore distanță cu avionul. Mai puțin să ajungi la Kiev. Ce o să facem în acest punct de vedere? Mulțumim. Domnul Crote? Vă mulțumesc. Cred că înțelegem cu toții care sunt motivele pentru care am uh, organizat uh, acest schimb de opinii, pentru că există deficită de punctul de vedere al vaccinării în Uniunea Europeană și în Germania se manifestă această oboseală față de uh, de vaccinare și există tot felul de teorii conspirative care susțin că ar fi mult mai bine să nu-ți mai vaccinezi copiii și mi-ați, mi-ați arătat un exemplu uh, foarte clar al consecințelor unei asemenea atitudini. Um, aș dori să vă întreb câteva lucruri în legătură cu directiva, din, om, directiva 1082 privind cazurile transfrontaliere. Aș dori să știu în ce măsură această directivă a permis o mai bună coordonare între centrul dumneavoastră și Agenția pentru Medicamente Europene. În ceea ce privește vaccinarea, da, putem da vina pe statele membre, însă mă întreb dacă există posibilități din perspectiva Organizației Mondiale a Sănătății și din partea agenției dumneavoastră de a face progrese reale și, dacă da, care ar fi pașii concreți uh, pentru a îmbunătăți situația, pentru a uh, spori uh, ponderea vaccinării pentru că mie mi se pare că discutăm aici foarte aprins între noi. Uh, toate grupurile politice cer uh, reducerea folosirii uh, antibioticelor. Ei bine, acest lucru ar putea să fie permis de o mai bună rată de vaccinare. Deci vă mulțumesc pentru informațiile dumneavoastră și pentru că ați uh, amintit acest lucru în prezentarea dumneavoastră, domnule catchphone. Thank you very much, Mr. Pedicini. Mulțumim, domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea și eu trei întrebări scurte. Noi nu promovăm aici recursul la medicamente. Știm că medicamentele au jucat un rol important covârșitor în eliminarea unor boli, cum ar fi poliomenita, poliomenita hepatita B, difterie. Însă ce nu înțelegem e cum e posibil ca vaccinarea să fie obligatorie în anumite țări și doar recomandată în altele. Rata vaccinării diferă la nivel mondial de la țară la țară în funcție de patologia specifică. Ar putea fi făcută o corelație între rata vaccinărilor și incidența unor boli. Se pot face comparații între statele care au vaccinare obligatorie și țări care nu au? Apoi, nu știu ce se întâmplă în acele state membre în care vaccinarea nu este obligatorie, dar să vă dau exemplu Italiei. Sunt patru vaccinuri obligatorii pentru copii, însă există și două componente opționale pentru gripă. Însă, elementele neobligatorii apar doar la pachet, nu separat. Asta e o problemă gravă, pentru că administrarea polivalentă poate duce la efecte nedorite și slăbi sistemul imunitar. Trebuie să înțelegem că adesea e prea costisitor să recurs la așa ceva și în țări ca Olanda se consideră că acest lucru e o risipă de bani publici. Lista de contraindicații, de asemenea, e foarte lungă pentru anumite vaccinuri. vedem că totuși efectele negative sunt, nu sunt comparabile cu cele ale medicamentelor uzuale. Oare sunt părinții informați cu adevărat în materie de contraindicații și posibile efecte secundare? Și apoi, când e vorba de independența cercetărilor științifice, principalele studii sunt comandate de firme de produse farmaceutice, chiar producătorii acestora. Mulțumim, iată multe întrebări. Și acum cred că putem încerca o serie de răspunsuri. Vă mulțumesc pentru interesul arătat și pentru întrebările pe care le-ați pus. Am încercat să notez uh, cât de mult am putut. Cum poate să ajute Parlamentul European? O întrebare pentru care vă mulțumesc. Dacă veți uh, sublinia importanța vaccinilor în mesajele dumneavoastră, ne puteți ajuta mult. De asemenea, în materie de monitorizare a vaccinărilor, de asemenea, dacă ne uităm la modul în care s-ar putea sprijini inițiative de implicare a populațiilor mai izolate din anumite țări. Ca răspuns la al doilea intervenient, deschiderea și transparența sunt importante aș fi dispus să vin să vorbesc o zi întreagă despre ce facem pentru Grecia și pentru alte probleme de acest gen, însă mi s-a cerut să vorbesc despre vaccinuri astăzi. Dacă doriți, pot să vă spun ce facem și în materie de probleme ca cea din Grecia. Însă e vorba aici de deschidere și o transparență bazată pe argumente științifice s-a dat un exemplu de știință falsă, corelația dintre autism și vaccin. Aia a fost uh, pseudo-știință. Noi trebuie să ne bazăm pe știința reală. Apoi, aluminiu. Aluminiu se folosește în vaccin, vaccinuri cam de când s-au produs primele vaccinuri, nu s-a observat să aibă efecte nedorite. E o componentă importantă pentru că amplifică efectele vaccinului Însă, încă o dată, e nevoie aici de date științifice clare, transparente, care să demonstreze că nu este un element periculos. Pro, natura problemelor legate de producție de vaccinuri, am înțeles că sunt chestiuni de ordin practic și întrebați cum putem face progrese cu aceste populații izolate și prost deservite în acest punct de vedere. În primul rând, ne putem asigura că dacă avem dovezi concrete că lucrurile funcționează, lucruri știute, bine, atunci le comunicăm. În Bulgaria, de exemplu, s-a făcut o serie de activități remarcabile cu populația romă, rezultate remarcabile, e un model care ar fi de promovat și de urmat în multe alte țări. Putem uh, compara uh, sau face o corelație între vaccinurile obligatorii și incidența anumitor boli. Putem face acest lucru și îl facem. Există modele matematice complexe care ne arată ce rata vaccinelor poate întrerupe transmiterea unei boli. Există literatură de specialitate considerabilă pe această temă. S-a vorbit astăzi, de altfel, în câteva rânduri de chestiuni similare. S-a vorbit de rata vaccinării antigripale eh, împotriva pojalului și așa mai departe. Și cifrele respective nu au fost inventate. Se bazează pe studii științifice solide care ne arată ce nivel, ce rată de vaccinare este necesară pentru a întrerupe transmiterea unei boli. Cum se pot atinge acele nivele de vaccinare? Ei bine, asta este o altă discuție, într-adevăr. S-a spus că lista contraindicațiilor e foarte lungă la vaccinuri. Da, așa este. Astea sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie să fie discutate cu pacienții. Dar o contraindicație pentru anumite tipuri de vaccinuri, de exemplu, ar putea lua forma, dacă aveți o alergie la ouă, nu trebuie să vi se administreze vaccinul respectiv. Să studii recente ne arată că cei care au alergie la ouă nu manifestă o reacție adversă la vaccinul respectiv. Lista lungă este rezultatul unei abordări precaute, cu alte cuvinte. Am trecut destul de repede, am încercat să răspund cât de repede am putut, însă eventual colegul meu ar dori să ne precizeze și el o serie de aspecte. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Aș vrea să încep și eu cu întrebarea domnului Carambach, ce se poate face în Parlament? Parlamentul are un rol deosebit de important când e vorba de a promova anumite politici, de a monitoriza punerea în aplicare a acestora și de a dialoga cu statele membre. E important să asigurăm accesul la vaccinuri, e important să ne asigurăm că vizibilitatea este cea care trebuie să fie și, de asemenea, că situația este bine monitorizată pentru a identifica problemele care ar putea să apară în timp. Nu, cred că noi am făcut uh, reclamă aici. Ne-am prezentat pur și simplu situația. E o abordare științifică și nu comercială a noastră. Dar doresc, într-adevăr, să mă alătur spuselor colegului meu. Noi ne bazăm toate afirmațiile pe date științifice. Sunt zvonuri care circulă despre așa zise efecte secundare, uh, care trebuie într-adevăr să fie analizate și luate în calcul. Dar odată ce se demonstrează că nu se bazează pe date științifice, uh, nu mai vorbești despre ele, nu vorbim despre ceva care în repetate rânduri, prin studii serioase, prin evaluări, prin analize, a fost demonstrat ca fiind total lipsit de fundament, că nu duce la efecte secundare sau la probleme. Asta e situația cu aluminiul, a fost cazul cu mercurul, sunt multe alte exemple. La Organizația Mondială a Sănătății am evaluat această situație în trecut și am concluzionat, uh, bazându-ne pe munca unor oameni de știință independenți, nu în solda companiilor farmaceutice, am concluzionat că aceste afirmații nu se bazează pe date științifice și ar trebui să nu mai discutăm despre ele. Și v-aș încuraja, într-adevăr, să țineți cont de acest lucru. Noi recurgem la știință când știința ne demonstrează că nu există acel efect și noi mai cerem încă un studiu și încă unul care nu poate să dea mai mult decât ceea ce s-a făcut deja, eh, creăm un cerc vicios din care nu o să ieșim niciodată. Asta e situația. În ceea ce privește cealaltă chestiune, problemele potențiale din Ucraina și alte țări învecinate, da, problema e importantă, trebuie să monitorizăm situația cu mare atenție și cea mai bună protecție este să asiguri vaccinarea împotriva bolilor care, sigur, pot fi uh, uh, prevenite cu ajutorul vaccinurilor, pentru, tocmai pentru a proteja populația Uniunii Europene și, pe de altă parte, pentru a ajuta uh, poporul ucrainean În ceea ce privește Grecia, Organizația Mondială a Sănătății are un program de cooperare cu Grecia, care a fost pus în aplicare în ultimii 4-5 ani. Lucrăm cu ei la reformarea sistemului de sănătate, încercăm să creștem rata de vaccinare, să asigurăm accesul chiar și celor săraci la servicii medicale. Problemele sunt grave, nu este ușor, însă din câte știu eu, în legătură cu aceste proiecte, pot să vă spun că s-au făcut progrese remarcabile în ultima perioadă. Situația de ansamblu însă, sigur, afectează și acest sector. Nu pot să vă spun că rezultatele vor fi permanente, dar trebuie să luăm în calcul ce s-a făcut. În ceea ce privește rata vaccinărilor și transmiterea anumitor boli, noi știm ce rată a vaccinării permite protejarea unei populații. Nu din întâmplare am pus ținta de 75%. Am avut conferințe pe această temă, se vorbește 95 în alte cazuri, pentru că s-au făcut studii științifice, știm care este situația. Nu știu să fi, există efecte asociate cu utilizarea multivaccinurilor în materie de efecte secundare și mai departe. Nu cred că e o chestiune legitimă. Problema costurilor poate fi pusă și așa mai departe, dar trebuie să ne gândim la costurile potențiale create de o epidemie de encefalită cauzată de virusul gripe de tip B. Prin urmare, se impune și aici o evaluare clară a situației și am să mă opresc aici. Mulțumim foarte mult. Nu știu dacă comisia dorește să mai intervină. Briefly, um, I can... Da, foarte pe scurt, pot să îi sprijin pe colegii care au spus despre rolul deputaților parlamentari. Statele membre sunt cele care trebuie să pună în aplicare, să dezvolte și să organizeze campaniile de vaccinare. Rolul membrilor Parlamentului însă este și el important în țările lor. Foarte mulți membri ai Parlamentului au adresat întrebări scrise, primim foarte multe astfel de întrebări pe tema vaccinului, vaccinărilor. Ei ne întreabă, ne pun întrebări cu privire la un program comun de vaccinare, dacă nu putem coordona un astfel de program mai bine, însă nu ține de competența noastră, este o competență a statelor membre și membrii Parlamentului au un rol important în statele membre. Unii au spus că nu ținem seama de comentariile cetățenilor. Este foarte important să înțelegem care este poziția cetățenilor, însă subliniez că aici avem nevoie de dovezi, de informații solide. Colegii au spus că este vorba de știință bună. Noi pe astfel de fapte trebuie să ne bazăm politicile. Apoi, în ceea ce privește Grecia, și noi avem activități acolo, Mm, adresăm orice problemă care apare și chiar recent am avut o consultare cu patru state membre care la ora actuală sunt cele mai afectate de chestiuni legate de migrație. În Comisia pentru Siguranța Sănătății le-am uh, am ajutat aceste state membre să facă legătura cu instrumentele legate de politica de azil. Deci noi încercăm și să facem legături cu politicile din alte sectoare nu neapărat cele care țin de sănătate, ci și, de exemplu, fondurile pentru azil de la DG Home. Apoi, în ceea ce privește penuria de vaccinuri, discutăm cu Emma și cu colegii din uh, Unitatea pentru Farmaceutice de la DG Sănătate ca să avem o evaluare generală a situației. Dorim să discutăm și cu industria, să vedem de ce există această penurie. Sunt probleme în linia de producție, sunt probleme cu licitațiile. Deci lucrăm și pe marginea acestei probleme. Mulțumesc foarte mult și cred că putem încheia acest punct. Însă înainte de a încheia reuniunea, trebuie să revin la punctul 17, deoarece am uitat să spun ceva. Recomandările coordonatorilor au fost circulate electri- diseminate electronic. Dacă nu există obiecții, atunci vom considera că sunt adoptate. Și apoi mai trebuie să vă aduc aminte că următoarea noastră întâlnire va fi pe 22 iunie. Avem uh, o întâlnire, o audiere comună DVNV cu privire la ținte strategice de dezvoltare și apoi vom avea o întâlnire și în Bruxelles Vă mulțumesc foarte mult și acum putem să punem capăt reuniunii noastre de ieri și de astăzi. Vă mulțumesc!